Ok, dear colleagues. Bun, dragi colegi. We welcome, uh, my dear... Mm, eram bun venit uh, colegului Sloboda din partea Comisiei Jurii și celorlalți colegi din Comisie um, pentru dezbaterea comună în ceea ce privește contractele pentru furnizarea conținutului digital. Cei doi raportori, doamna Gephardt din partea Comisiei IMCO și domnul Axel Foss, care încă nu a sosit sau lipsește, din partea Comisiei Jurii. Vă întreb dacă vreți să ne informați cu privire la rezultatele uh, Negocierile interinstituționale. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, mă bucur să vă pot anunța astăzi că am reușit să finalizăm negocierile cu Consiliu după trei ani de zile uh, în care am lucrat la un dosar extrem de complicat și iată, cred că am reușit să obținem ceva extrem de pozitiv pentru cetățeni. Pentru că am reușit să soluționăm uh, o serie întreagă de chestiuni foarte dificile în favoarea consumatorilor. Pentru că aici este vorba despre serviciile și conținuturile digitale în ansamblu, cloud, medii sociale, aplicații, toate tipurile de aplicații. Și unul dintre punctele importante pe care am reușit să le impunem în această legislație se referă la faptul că nu doar uh, cele contra uh, aceste reguli sunt valabile nu doar pentru cele achiziționate contra cost, ci și pentru cele uh, gratuite, pentru că știm foarte bine că aceste aplicații gratuite nu sunt uh, nici de cum atât de gratuite, pentru că în ultimă instanță trebuie să pui la dispozițiile propriile date. Deci am reușit ca <clears throat> prin această legislație, atunci când există o, o problemă, să apară o <clears throat> întoarcere a sarcinii probei, cel puțin pentru un an, chiar dacă Spania și Portugalia, de pildă, sunt țări care aveau deja această clauză, acum se va aplica pentru Uniunea Europeană, pentru că e extrem de important, pentru că acest cetățean știe să dovedească că a existat o greșeală într-un soft. Eu personal nu aș fi în măsură să fac acest lucru și cred că și mulți consumatori. Și este și o chestiune care ține de dreptul de proprietate intelectuală pentru că răspunderea, iată, trebuie să revină producătorilor. fiind um, o legislație de importantă, am putut să asigurăm o armonizare la un nivel înalt, care se va aplica acum pe întreg teritoriul Uniunii. Un alt punct pe care l-am impus s-a referit la chestiunea actualizărilor, punct foarte contestat până spre final. Evident că este greu să creezi uh, o legislație care să se aplice atât uh, unei aplicații, cât și unei transmisiuni uh, a unei competiții de fotbal. Putem cere mai greu producătorilor să vină la fiecare doi ani cu actualizări pe când, în car- cazul cartelelor inteligente folosite uh, la televizoare, care sunt valabile o perioadă mai lungă, poate fi aplicată o asemenea actualizare. De aceea am introdus o, ciclul de viață a produselor în a această legislație care să țină cont de multitudinea de produse diferite despre care vorbim. Pentru că, iată, în cazul că cartele inteligente, a smart cardului este altă poveste decât în cazul unei aplicații în care vedem campionatele mondiale. Ce nu am reușit este să includem în această directivă toate conținuturile digitale, dar eh, la acest lucru se va mai referi colegul eh, Arimo. De exemplu, aplicațiile preinstalate de pe iPhone, de pildă, nu intră sub incidența acestei directive, ci în alta, însă datorită bunei colaborări între raportorii din juri și IMCO, am reușit să rezolvăm și această problemă în favoarea consumatorilor și să ne îngrijim să astfel încât să nu existe o discrepanță la nivel legislativ și să nu permitem uh, nașterea unor lacune legislative. Iată de ce vă pot prezenta astăzi un bilanț extrem de pozitiv al lucrurilor pe care le-am impus și aș dori să le mulțumesc atât colegilor din Comisia de Drept, cât și comisilor din, uh, colegilor din Comisia IMCO și să-i uh, rog să fie de acord cu acest rezultat. Mulțumesc foarte mult, Evelyn. Vă întreb dacă doriți să spuneți ceva în această privință. Dacă nu, trecem. De fapt, am întrerupt un trialog, deci Comisia și Consiliul ne așteaptă. Bun, atunci trecem imediat la vot. Este vorba de acordul uh, provizoriu ca urmare a negocierilor instituționale pentru furnizarea de conținuturi digitale și deschid votul. We will indicate your excellent. So the vote is... Deci a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu 41 de voturi pentru, un vot împotrivă, 0 abțineri. Felicitări raportorilor! Mulțumesc foarte mult colegilor de la jury pentru faptul că ni s-au alăturat. Acum mai așteptăm să părăsească sala pentru a putea continua întâlnirea Comisiei IMCO. Okay, now dear colleagues in Acum, dragi colegi din IMCO, vom trece la alegerea celui de-al treilea vicepreședinte pentru a înlocui pe domnul Stailer, care din păcate ne-a părăsit. Doamna Stailer. Okay. Alo! So, the political group have in... Deci, grupurile politice au format președintele cu privire la următoarea nominalizare pentru calitatea de al treilea vicepreședinte, Lucy Anderson din partea SND. Vă întreb dacă există și alți candidați pe care alte grupuri politice ar dori să le desemneze? O întreb pe Lucy dacă acceptă nominalizarea. Văd că foarte multe lume vorbește în numele dumneavoastră. Da, accept. Mulțumesc. Atunci, dragi colegi, trecem la vot prin aclamare. Congratulations, Lucy! Felicitări, Lucy! Vă invit uh, aici lângă noi. Mulțumesc! pentru mine este o foarte mare onoare să accept această funcție, chiar dacă va fi pe o durată foarte scurtă. Mulțumesc și bun venit! Acum trecem la alt vot. Contracte pentru vânzările online și alte vânzări la distanță și întreb pe domnul raportor Pascal Arimu dacă dorește să spună ceva. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu mai succintă pe conținut decât uh, stimabila colegă Gebhardt. Pentru noi toți a fost important ca în aceste chestiuni extrem de importante a protecției consumatorilor să reușim ca pe marginea a două propuneri distincte din partea Comisiei să ajungem la un rezultat analog astfel încât pentru consumatori să se simplifice cadrul. De aceea am colaborat foarte strâns uh, în ultimii trei ani cu persoanele care s-au ocupat de cele două acte legislative. Sigur că n-am fost întotdeauna de acord, dar uh, dezbaterea a fost orientată spre viitor cu disponibilitate, pentru compromis și, în final, am definit acest uh, cadru și împreună cu Consiliul, desigur, ceea ce a făcut ca, indiferent uh, cum cumperi ceva și de unde cumperi ceva, există o legislație care să fie închegată și coerentă și care să îi ajute atât pe consumatori cât și uh, pe întreprinzători. De aceea aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest text. Nu a fost lucru ușor. Am încercat pe alocuri să găsim și soluții creative, totul fiind impregnat de această dorință de a găsi până la urmă un compromis. Aceasta este ideea europeană cum uh, ne place mai mult, at its best, pentru că instituțiile europene, iată, se pun la dispoziția cetățenilor pentru a crea soluții bune pentru consumatori și întreprinderi. Și vă mulțumesc! Mulțumesc, Pascal, pentru activitatea ta pentru protejarea consumatorilor online și acum trecem la vot. Întreb uh, dacă toată lumea are cartela de vot. Votăm acordul provizoriu rezultat din negocierile interinstituționale în ceea ce privește vânzările online și alte vânzări la distanță. Vot unic s-a deschis votul. Vot. S-a închis votul. Da, aici avem un vot pozitiv. Felicitări! E un record, iată. Toată lumea a votat pentru. Felicitări!